Okay, friends. Uh, first, we'll give a, a, a possibility for the interpreters uh, to. Doamna președinte, am să încep prin a da uh, interpreților posibilitatea de a ne citi anunțul lor. Deci, uh, le dau cuvântul. Anunț din partea interpreților. Suntem în ziua 37 a conflictului între interpreți și administrația Parlamentului în urma impunerii con- unor condiții de lucru neechilibrate. Vă informăm, deci, că nu vom acorda depășiri și ne vom opri la ora fix prevăzută în program. Vă mulțumim pentru înțelegere. Okay, friends, uh, then we uh, start with the vote on the question for oral answer to the council. Dragi colegi, vă propun să Începem votul pe marginea propunerii de recomandare din partea Consiliului în legătură cu acțiuni pentru protecția socială a lucrătorilor și persoanelor independente. Am deschis votul cu apel nominal. And the vote is now closed. Am închis votul. Cu 47 de voturi pentru și niciun vot împotrivă, se adoptă. Then we'll, uh, vote on the question for oral answer to the Commission. And uh, the vote is now open. Votăm acum pe marginea întrebării cu solicitare de răspuns oral din partea Comisiei. Am deschis votul, a votat toată lumea, am închis votul și se adoptă cu 49 de voturi pentru, pentru și niciun vot împotrivă. Vă mulțumesc și continuăm cu lista de vot obișnuită, lista ordinară de vot, echilibrul dintre viața profesională și viața personală, amendamentul 263. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Iuri, jurii 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Compromisul M, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 264 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 265 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 266 pe, devine caduc. Trecem la amendamentul 267. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 268. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 269. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 21, la pagina 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la pagina 5, Nu, pagina 6, se corectează doamna președinte, compromisul 22. Compromisul 22 este important. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru... Nu, compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 24. Compromisul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 35. La oaltă cu amendamentul 340. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 339 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 341 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 342, 343, 344, ce cine pentru? Împotrivă, abțineri, respinse. Amendamentul 347 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic la amendamentul 347. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru. O diferență în plus. Amendamentul 348 devine caduc. Compromisul 25. Pentru. Împotriva. Obțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 361. La oaltă cu jurii 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul alternativ 26A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm compromisul 26A. Am deschis votul. ECR are un vot prea mult. Un vot în plus. Acum e bine, am închis votul și se respinge cu, 20, cu o diferență de 23 de voturi împotrivă. Și trecem la compromisul 36, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 384 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm votul la amendamentul 384. Am deschis votul, am închis votul acum. Respins cu, 26, cu o diferență de 26 de voturi împotrivă. FAM 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 388. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 389. Pentru. Nu, devine caduc. Se corectează doamna președinte. Nu. Îl supunem votului. Votăm la amendamentul 389. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 393. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 394 devine caduc. Trei sute nouăzeci și unu partea a doua, o supunem la vot.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 Abțineri se adoptă. Amendamentele 396-97 devin caduce. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 26, 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 414. cine pentru? Împotrivă, Abțineri respins. Verificăm amendamentul 414. Am deschis votul. E un vot în plus la S și D. S-a reglementat situația. Respins cu diferență de 30 de voturi. Compromisul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul I. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 424. Nu. Trecem direct la compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 430 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Jurii 39, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 31, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 466 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 469 pentru, împotrivă, abțineri, respins. patru devine caduc. Uh, compromisul 27 a fost adoptat. Putem să discutăm mai târziu, dar uh, devine caduc. Ajungem la compromisul 33. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 491 ați găsit pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 491. S-a deschis votul. se respinge cu 37 de voturi împotrivă. Amendamentul 492 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 494. Verificăm întâi la 492. Ați votat la 492? Se respinge. 39 de voturi împotrivă. Ajungem la 494, amendament oral din partea grupului SND pentru, împotrivă, Verificăm la 492, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 25 de voturi pentru. Amendamentul 495 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul, nu, compromisul J pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 503. un Vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua devine aducă. Așa că ajungem la compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 528 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 528. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge cu 27 de voturi împotrivă. Ajungem la amendamentul 529 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 529, s-a deschis votul. S-a închis uh, votul, se respinge 28 de voturi împotrivă. Amendamentul 530 devine caduc. Nu, uh, votăm la 530 pentru împotriva, abține se respinge. 531 pentru împotrivă, abține se respinge. Compromisul 35 pentru împotrivă, abține se adoptă. fm 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 545 devine caduc. Trecem la 546, amendament oral de la grupul SND pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 548 Uh, pentru, împotrivă, abțineri, se verifică la 547. 548 se corectează, doamna președinte. Verificăm, deci, 548. S-a închis votul. se adoptă cu 27 de voturi pentru, a fost uh, strâns. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 567 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 32 de voturi împotrivă. Amendamentul 571 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 572 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 573 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 578 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 577 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 574 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 574. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 39 de voturi împotrivă. Amendamentul 575. Nu. 576. Amendamentul 575 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 575. S-a închis votul. Se respinge o diferență de un vot. Amendamentul 576 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. 576. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 33 de voturi pentru. Amendamentul 580 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 579 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 581 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 588 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. La 588 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul. Nu. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 601 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 602 împreună cu 603 pentru, împreună, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 619 împreună cu 620 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Se resping. Amendamentul 621 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 622 pentru, împotrivă, abțineri verificăm la 622. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de un vot. Amendamentul 623 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 624 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 625 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 626 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 30 de voturi împotrivă. Amendamentul 628 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, la 628 s-a deschis votul și s-a închis votul și se respinge 31 de voturi împotrivă. Votăm jurii 50 pentru, împotrivă, abțineri, uh, se adoptă. Verificăm la jurii 50. S-a deschis votul. Se închide în curând votul. Se respinge 35 de voturi împotrivă. Amendamentul 629. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. La 629 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge diferență de un vot. Amendamentul 630 împreună cu FEM 55 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se respinge diferență cu 29 de voturi împotrivă. Amendamentul 627 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 631 împreună cu jurii 50 pentru împotrivă, verificăm la 631 și jurii 51 s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge de 30 de voturi împotrivă. Amendamentul 632, oral, din partea SND, pentru, împotrivă, abțineri, eu cred că se adoptă. Da, cred că vrem să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul oral, s-a închis, se adoptă 37 de voturi pentru. Trecem la jurii 52 pentru împotrivă, abținere se respinge. Amendamentul 633 pentru împotrivă, abțineri. Eu uh, aș spune că se adoptă, dar verificăm. La 633 și încă e deschis votul, dar acum s-a închis. Se respinge în diferența de trei voturi. Compromisul 41 pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 649 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 651 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 652 devine caduc, 653 plus 654, nu, devin caduce. Ajungem la FEM 58 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 42 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 669 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 670 plus 671 și FEM 60 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Ajungem la articolul 19, amendamentul 676 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și articolul 20, primul alineat primul subalineat 677 este amendamentul. Îl votăm pe acesta primul. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 678 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi votăm amendamentul 679 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. La 679 s-a deschis votul. S-a închis votul. Ce s-a întâmplat? Se respinge. Cred că ați ridicat mâna greșit. Trecem la compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 28 s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge cu diferență de două voturi. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 29 devine caduc. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 35 împreună cu amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și la amendamentul 43. Nu, ci la 44. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 44. S-a deschis votul. și s-a închis și se adoptă cu 30, 31 de voturi pentru. Amendamentul 45 devine caduc. Votăm la 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 53 plus 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Fem 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. We go to amendment 83. Have you found it? Those in favor? Those against? 83 pentru. Împotrivă. Verificăm. 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cu 26 împotrivă. Jurii 11. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM 9 împreună cu amendamentul 94. Cine este pentru? împotriva, abține se respinge. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 91. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 43 de voturi pentru. Amendamentul 86 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 92 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, verificăm 93. S-a deschis votul. S-a, s-a închis votul și se adoptă cu 32 de voturi pentru. A fost o problemă? Întreabă doamna președinte. Continuăm cu 95. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm jurii 17. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Continuăm cu 125 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 11 pentru, împotrivă, verificăm FAM 11. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu două voturi diferență. Amendamentul 127 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Amendamentul 153. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu compromisul 12. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 178. Spune doamna președinte, nu, acesta devine caduc. Trecem la compromisul 13. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 181. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 197. Nu, acesta este caduc. Continuăm cu compromisul 15. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 200. Împreună cu amendamentul 177. Pentru, împotrivă, abțineri se, resping, se resping. Verificăm uh, cele două amendamente, 200 și 177. S-a deschis votul. S-a închis votul și se resping la diferență de un vot. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 214, acesta este caduc. Continuăm cu compromisul 17. Compromisul 17. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, compromisul 200, uh, ă, amendamentul 216 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 216. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă la diferență de două voturi. Compromisul C pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru uh, compromisul 18, deci pentru, împotrivă, verificăm compromisul 18. S-a închis votul și se adoptă cu 40 de voturi pentru și 12 împotrivă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 239 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 241 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 242 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Continuăm cu 246, uh, deoarece FAM 26 devine caduc. Deci 246. Cine este pentru? Pentru. Verificăm. Dacă trebuie, acum verificăm dacă trebuie, trebuie să votăm 246. And that means that we go to what amendment 248? Yeah, yeah. We go to amendment Continuăm cu 248 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 259. Prima, prima parte devine caducă, votăm a doua parte la 259 pentru, împotrivă, Verificăm. A doua parte de la 259. S-a închis votul și se respinge. Trecem la 261 pentru împotrivă abțineri. Se respinge, aș spune eu. Verificăm 261. S-a închis votul și se respinge cu diferență de un, la diferență de un vot. Trecem la votul final. Mm, before, yeah, yeah. Domnul Martin, ENF dorea o declarație minoritară? Nu puteți face în scris? Vă mulțumesc. Trecem la votul final asupra proiectului de raport, așa cum a fost el modificat. The vote is open and the vote... S-a deschis votul și în curând se va și închide. Se adoptă cu 34 de voturi pentru, 14 împotrivă și 4 abțineri. Acum trebuie să votăm uh, în ceea ce privește mandatul. So the vote is open. S-a deschis votul în ceea ce privește mandatul. Avem nevoie de o majoritate și trebuie să avem mai mult de 28 de voturi pentru. S-a închis votul și se adoptă cu 37 de voturi pentru. Asta înseamnă că se vor începe negocierile interinstituționale. And a special thank you to Mr. Casa. Doamna președinte, un um, mulțum, mulțumim în mod special domnului Casa, raportor, dar uh, dumnealui a plecat deja.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 Yeah. Mr. Lenas. Floor Yes. yes, yes, but let's calm down. Yeah. <laughs> Okay, friends, uh, those of you who are leaving the room. Dragi colegi, cei dintre dumneavoastră care doresc să părăsească sala sunt rugați să o facă astfel încât noi să ne putem continua activitatea. We have the next item on the agenda and we'll start with that very... Continuăm cu ordinea noastră de zi, cât se poate de curând. Bye-bye.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 Domnule Casa, doream să vă spun mulțumesc pentru munca depusă la acest raport. A fost uh, un raport uh, interesant și important, acestea fiind spuse. Am să-i dau cuvântul domnului Lenars pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, crearea unei autorități europene a muncii. Cum dumneavoastră sunteți raportor, Vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. După un vot atât de interesant, iată-ne la următorul subiect. libertatea de a lucra, de a studia în Uniunea Europeană, peste, oriunde în Uniunea Europeană, este văzută ca cea mai mare realizare a Uniunii Europene. În același timp, este nevoie de uh, protecție socială și incluziune. Cred că Uniunea Europeană trebuie să atingă ambele obiective, să asigure mobilitatea, dar în același timp să se asigure că mobilitatea este echitabilă, că se asigură drepturile lucrătorilor, uh, că nu există o lipsă, o distorsiune a concurenței sau o concurență neloială între lucrători sau întreprinderi. Eu vin din cea mai frumoasă regiune din Uniunea Europeană și cea mai mică provincie a mea are, este la o distanță de 5 kilometri uh, și de uh, Germania, de frontiera cu Germania și de frontiera cu Belgia. Um, și cred în posibilitățile de a um, profita de uh, proximitatea de frontieră. Trebuie să ne uh, să atingem o echitate a mobilității lucrătorilor. Pentru asta avem nevoie de reguli clare și stricte și aplicabile în domeniul mobilității lucrătorilor. S-a făcut mult deja în acest domeniu, avem directiva privind uh, detașarea lucrătorilor, directiva privind aplicarea regulilor și regulile sunt cât se poate de necesare, însă regulile nu valorează nici hârtia pe care sunt uh, imprimate dacă nu sunt puse în aplicare. Avem nevoie de o mai bună aplicare a regulilor europene privind mobilitatea. Cetățenii devin din ce în ce mai mobili, 17 milioane de uh, cetățeni trăiesc și lucrează într-un stat membru diferit de naționalitatea lor, trebuie să consolidăm partea de punere în aplicare și aici ar interveni Autoritatea Europeană a Muncii. Propunerea mea de astăzi include un sprijin pentru instituirea acestei autorități. Eu cred că este elementul lipsă, um, piesa lipsă din acest puzzle. Din punctul meu de vedere, autoritatea trebuie să uh, aibă un domeniu de, de competențe restrâns care să se aplice, să se refere la aplicare și să aducă o valoare adăugată în practică. Eu am îndoieli des referitor la eventuale alte competențe, servicii de ocupare sau furnizarea de informații. Uh, deci includerea acestor competențe în rând, pentru această autoritate. Îmbunătățirea accesului la informații este crucial. Uh, persoanele, IMM-urile trebuie să-și cunească drepturile și obligațiile în uh, spațiul liberei, liberei circulații și cooperării în securitatea socială. Însă, furnizarea unor astfel de informații nu cred că trebuie să fie sarcina unei astfel de autorități, ci la un nivel uh, mai scăzut, poate la nivel de uh, acorduri bilaterale între statele membre, cum ar fi cele în uh, coordonarea fiscală. Uh, îmi place ideea de a crea un ghișeu unic sau un helpdesk, dar nu cred că autoritatea trebuie să facă asta. Autoritatea trebuie să-și vadă de treaba ei și anume punerea în aplicare a legislației. Aici, pe asta trebuie să ne concentrăm. De asemenea, avem nevoie de uh, muniție, deci de competențe potrivite, de un mandat pentru autoritate, pentru că ea să-și facă treaba. Nu are niciun sens să creăm uh, o instituție fără putere. Avem nevoie de o reală autoritate. Asta înseamnă că participarea autorităților din statele membre nu trebuie să uh, aibă loc numai pe, pe bază voluntară. Trebuie să se accepte neparticiparea numai în cazuri cât se poate de excepționale. Numai când cooperăm în totalitate putem schimba lucrurile. Bineînțeles, rolul de mediere al autorității poate fi extins pentru a include posibilitatea uh, soluționării litigiilor. Uh, știu că toți uh, colegii au citit cu mare atenție raportul, sunt convins că îl cunosc deja pe de rost. N-am să intru în detaliu. Aș vrea să subliniez că am încercat să mențin uh, echilibrul între competențele statelor membre, principiul subsidiarității, pe de-o parte, și uh, dorința de a avea o agenție la nivel european care să și funcționeze. Am încercat deci să ajung la acest echilibru, sper că vom putea coopera pentru a menține acest echilibru de-a lungul întregului um, proces. Doamna comisar Tyson a pus un termen limită foarte strict, a spus că dorește ca această autoritate să funcționeze în 2019. Eu aș vrea să mă raliez acestei ambiții și sper că majoritatea colegilor vor fi de acord. Ne așteaptă multă muncă. Am avut uh, reuniuni cu reprezentanții ai comisiei, experți din universități, din domeniu și aștept uh, cu nerăbdare să continuăm uh, cu această cooperare și să lansăm Autoritatea Europeană a Muncii cât se poate de repede. Mulțumesc. Am să dau, grupul, am să dau cuvântul raportorului din partea grupului SND, domnului Pirinski. Mulțumesc, doamnă președinte. Împărtășim poziția că această autoritate europeană a muncii este necesară din două motive. Mai întâi pentru că trebuie întărită și uh, aprofundată uh, coordonarea dintre autoritățile de muncă din statele membre. De asemenea, acest lucru ar duce la o îmbunătățire a pieței unice potrivit legislației Uniunii Europene. În al doilea rând, s-ar pune accentul pe practicile de mobilitate profund incorrecte și inechitabile legate de exploatare, discriminare și pe fraudă în domeniul muncii care încalcă drepturile muncii ale cetățenilor Uniunii Europene și necesită o abordare foarte uh, implicată. Apoi, în al doilea rând, în propunerea Comisiei din 30 martie reprezintă un pas în direcția cea bună în contextul actualei structuri instituționale, asigurând o interacțiune adecvată între autoritățile competente și o întărire a acesteia și o mai, multă, o mai bună coerență și consecvență a legislației în materie la nivelul statelor membre. De asemenea, ar duce la o creștere a capacității și ar veni în sprijinul acțiunilor comune împotriva încălcării legislației muncii și a normelor în vigoare pentru care e, uh, susțin libera circulație în piața unică. Apoi, considerăm că această propunere trebuie să fie dezvoltată în continuare și că s-ar putea îmbunătăți. Pentru asta e nevoie de uh, obiective și sarcini clare, cu mijloace adecvate pentru a le atinge, cu structuri și proceduri adecvate, structuri care să fie fie nou înființate, fie reorganizate din această agenție. Îi mulțumesc raportorului pentru munca depusă și consider că raportul este o bază bună de începere a lucrului pe marginea acestui document și pentru stabilirea unei poziții în cadrul comisiei și considerăm că ar trebui ca această autoritate să fie înființată și să devină cât mai curând de plin operațională. Mai sunt încă două aspecte, aspecte care sunt uh, mai uh, care ridică unele semne de întrebare și pe marginea cărora am vrea să mai discutăm. Unul se referă la detașarea lucrătorilor și al doilea se referă la punerea în aplicare corectă a regulilor. unde trebuie să fim atenți să asigurăm coordonarea și interacțiunea adecvată între autoritățile din statele membre, apoi trebuie să avem în vedere și soluționarea litigiilor, respectiv o cooperare sporită. Aici dispozițiile ar putea să ridice unele probleme pe de adoptarea formei finale a raportului. Pentru că există riscuri, uh, ar, ar putea, s-ar putea ca dispozițiile acestea să se pună în calea înființării acestei agenții, lucru pe care noi îl considerăm adecvat. Îl considerăm necesar. Apoi, poziția comisiei noastre trebuie să uh, permită o clarificare a domeniului de aplicare exact al acestei propuneri a Comisiei. Discutând despre asta, am constatat că se folosesc termeni diferiți pentru a, mm, a face trimitere la aceleași noțiuni. Și, de asemenea, atunci când se vorbește de libera circulație al lucrătorilor, la care lucrători vă referiți? La mm, lucrătorii mobili, la uh, cetățenii mobili, la lucrătorii de frontieră sau mobilitatea transfrontalieră este termenul corect pentru a descrie mobilitatea pe piața internă a Uniunii Europene? Sunt diferențe între actele juridice în modul în care se referă ele la aceleași concepte și cred că rolul autorității ar trebui să fie clarificat și bine definit în regulament și în actele legislative aferente. O definire clară a domeniului de activitate al acestei agenții este foarte importantă pentru a o face să se concentreze corect pe sarcinile ce îi revin. Trebuie să acordăm prioritate mai întâi acordării unor competențe acestei agenții care să vină în linie cu legislația în materie de mobilitate a lucrătorilor în Uniunea Europeană, eliminându-se practicile de, și că, lucru care să poată duce la eliminarea practicilor inechitabile în domeniu, apoi eliminarea permiterea acestei uh, autorități să-și pună în să-și atingă obiectivele, întărind rolul său și uh, întărind și cooperarea și coordonarea cu autoritățile naționale în materie de muncă, prin acțiuni comune, inclusiv inspecții comune și prin acțiuni de mediere. În activitatea sa, această autoritate trebuie să coopereze cu alte structuri ale Uniunii Europene și să se bazeze pe analizele efectuate de acestea, care, instituții care efectuează analize aprofundate, ale, uh, printre altele, mobilității în domeniul muncii. Apoi, trebuie să existe o structură care să permită o activitate corectă a acestei agenții. M-aș concentra, fără să intru în detalii, pe trei elemente. Mai întâi, trebuie să se folosească actualele resurse. Dar dacă se va face acest lucru, trebuie să fie folosite numai acelea care să pună accentul pe cooperarea cu autoritățile naționale și pe combaterea încălcării regulilor. După cum arăta și raportorul, oficiul de coordonare al Uniunii Europene și alte structuri legate de coordonarea în domeniul protecției sociale ar trebui s-a spus că ar trebui să facă parte din această structură, dar există riscul ca asta să uh, impieteze asupra obiectivității și independenței acestei agenții. Apoi trebuie să fie revizuită toată galaxia de comisii și comitete care se ocupă de aplicarea legislației în materie de uh, mobilitatea lucrătorilor. Este o problemă aici care e foarte greu de soluționat acum, însă una din viitoarele sarcini ale acestei agenții uh, va fi să prezinte o propunere pentru o raționalizare. Apoi, platforma pentru stabilirea uh, muncii uh, la negru trebuie să fie menținută. Nu putem să acceptăm lichidarea ei fără să ni se spună ce, cu ce va fi înlocuită. Considerăm că secretariatul acestei platforme, care colaborează cu biroul, trebuie să intre sub incidența autorității, însă această platformă trebuie să rămână o structură care se ocupă de combaterea tuturor formelor ilegale de muncă, inclusiv munca la negru și așa mai departe. Autoritatea trebuie să se bazeze pe o structură tripartită clară. E o practică stabilită, consfințită. Argumentul că asta ar îngreuna activitatea Consiliului său de administrație nu stă în picioare practica obișnuită în alte organisme, este aceasta și acolo n-a produs niciun fel de dificultăți. De ce să producă dificultăți aici? Totuși, am putea avea în vedere un uh, comitet, de, uh, un comitet executiv în cadrul structurii sale de organizare. Acesta ar trebui să se bazeze pe o reprezentare cât mai amplă, care să conțină inclusiv reprezentanța ai partenerilor sociali, cei care se ocupă de diferite sectoare, transporturile internaționale, agricultură um, și construcții și așa mai departe. Este evident că mai trebuie muncit mult la acest proiect Știm că timpul ne presează, termenul pentru prezentarea amendamentelor e destul de scurt și înțeleg că nu va putea fi prelungit. Prin urmare, va trebui să fim cât mai activi și pragmatici cu putință pentru a putea răspunde unei nevoi cred eu, reale în Uniunea Europeană și pe piața muncii și cred că și a cetățenilor noștri care urmăresc cu atenție acest subiect. Vă mulțumesc pentru încredere, pentru răbdare și pentru că ați acceptat să intervin mai pe larg. Am făcut-o datorită naturii subiectului. Mulțumesc că a meritat, spune doamna președinte. Doamna Tabesius, ECR, aveți cuvântul. Da. Uh, Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și raportorului. Propunerea de raport pentru Autoritatea Europeană a Muncii uh, ne dă o impresie bună, iar uh, uh, grupul meu va sprijini această idee de a reuni sub umbrela acestei autorități mai multe organisme deci, la o primă impresie, lucrurile par pozitive. În a doua etapă, însă, ar trebui ca uh, autoritățile sau organismele existente să fie eliminate, pentru că altfel se ajunge la suprapuneri la nivel european. De exemplu, se vorbește despre crearea unor noi portaluri uh, de informații, care întâi vor fi o concurență pentru structurile existente nu este sigur în ce măsură acestea vor fi ușor accesibile pentru IMM-uri sau în ce măsură vor aduce o valoare adăugată. Mai multe guverne naționale și-au exprimat uh, uh, îndoielile față de respectarea principiului subsidiarității. Aceste noi structuri trebuie finanțate în bugetul actual. Uh, dacă se creează o valoare adăugată europeană, acest lucru trebuie să se vadă și la nivelul costurilor generale. Noua structură, din punctul nostru de vedere, ar trebui să lucreze mai eficient decât vechile structuri. În același timp, nu trebuie să aibă loc un transfer de competențe nici prin procedura de intermediere. Ea nu trebuie să fie obligatorie când vine vorba de stabilirea distribuției competențelor între Uniunea Europeană și statele membre. Voi depune de asemenea amendamente în ceea ce privește uh, resortisanții statelor terțe care au uh, drept de reședință într-un stat european. Aceștia nu trebuie să beneficieze de regulile UE uh, și să poată merge într-un alt stat european. Practic ar avea același drepturi cu cetățenii europeni. Încă ceva despre protecția datelor. Știm că autoritățile autoritățile publice sunt uh, destul de vulnerabile la atacuri cibernetice, iar această autoritate, ELA, um, va um, stoca o serie întreagă de date a cetățenilor europeni și cred că trebuie luate măsuri de precauție în acest sens. Un ultim element, uh, um, prelungirea automată a autorității, a mandatului autorității cu 5 ani. Nu sunt pentru vom avea o serie întreagă de directive uh, ce vor fi adoptate uh, și va avea loc și Brexitul. Dacă noua structură va corespunde uh, noilor condiții, nu avem de unde să știm și cred că trebuie reverificat acest lucru la momentul respectiv. Sunt convinsă că vom coopera în mod constructiv cu raportorul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Marian Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Toți membrii acestei comisii susțin această propunere și consideră că ar trebui să ducă la o mai bună funcționare a pieței muncii. Provocările se leagă de Uh, sprijinul inadecvat uh, acordat anumitor persoane în situații transfrontaliere, respectiv de capacitatea insuficientă la, insuficientă la nivel național de a uh, organiza colaborarea între autoritățile din diferitele state membre. Am trecut de la termenul mobilitate la termenul mobilitate echitabilă în ultimii câțiva ani, ceea ce e bine. Vorbim de asemenea despre principiul de bază al uh, Uh, liberei circulații și la, îl promovăm mai mult. Dar pentru a garanta respectarea acestui principiu al liberei circulații e nevoie de reguli, de norme care să garanteze libera circulație, accesul la informație, la sprijin, cooperarea între autoritățile din statele membre și sunt de acord cu raportorul e nevoie și de mecanisme care să garanteze punerea în aplicare a acestor reguli, respectarea lor. Autoritatea Europeană a Muncii este însă ea uh, instrumentul adecvat pentru a uh, ne permite să atingem aceste obiective? Are puterea, are competența, resursele, capacitatea pentru acest lucru? Cred că acestea sunt răspunsurile, ă, întrebările la care trebuie să găsim răspunsuri în cadrul comisiei noastre. Și, așa cum s-a mai spus, aduce ea o plusvaloare europeană reală? Știu că în anumite state membre există o anumită rezistență din partea unor organizații față de propunerea inițială a Comisiei. Și cred că va trebui să le analizăm îndeaproape, dar îi mulțumesc raportorului pentru munca depusă până acum și cred că arată o poziție foarte clară. A spus că principala sarcină a acestei autorități este punerea în aplicare. Dar raportorul ne mai spune că, după părerea sa, implicarea statelor membre n-ar trebui să se facă în bază opțională, voluntară, decât în anumite împrejurări absolut excepționale. Aștept cu interes să mai discutăm despre această propunere, însă mă aștept ca discuțiile să fie grele, complicate în lunile următoare. Încă un lucru legat de poziția mea personală. Autoritatea muncii trebuie să prezinte o plusvaloare semnificativă, după părerea mea, și trebuie să aibă competențe, atribuții, care să-i permită să atingă acest obiectiv. O să urmăresc când aproape situația, ca nu cumva să fie înlocuită activitatea care se desfășoară deva, deja, și e o activitate de bună calitate, în, care se desfășoară deja în, în alte foruri, cum ar fi platforma de care s-a vorbit, E foarte bine, bună raționalizarea, dar să nu pierdem uh, munca bună care se desfășoară în diferite alte foruri în momentul de față, nu cumva să se renunțe la ea. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Rina Ronja Kari. The floor is yours. Tak, formand, og uh, tak til rapportøren for både for din indledning og, og for din uh, første... Mulțumesc, doamna Cari. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc raport, raportorului pentru prezentarea introductivă și pentru proiectul său de raport. Nu cred că este ușor să adopți o poziție definitivă, în termeni absoluți, uh, pe marginea propunerii inițiale a Comisiei, pentru că e greu de pus degetul pe plus valoarea reală a acestei noi structuri, Agenția Europeană a Muncii, dar, pe de altă parte, există și provocări importante pe care le avem înainte. Problema liberei circulație, libere circulație a forței de muncă, Aici problema nu se pune că nu se pot deplasa oamenii aceștia, ci că piața muncii este cea care pune presiune asupra lucrătorilor pentru a reduce nivelul condițiilor de lucru. De aceea, cred că la nivelul autorității va trebui să se rezolve problema aceasta. Dacă mențin, dacă ar fi să menținem propunerea comisiei, ea se concentrează doar pe creșterea mobilității. Trebuie să se îmbunătățească mobilitatea. Dar eu cred că uh, în grupul nostru, cred că trebuie, credem că trebuie să, vor, să facem cumva, să luptăm împotriva dumpingului social, să mm, trebuie să ne asigurăm că autoritățile naționale în domeniul muncii se pot bucura de o mai bună coordonare pentru a se evita abuzurile de uh, liberă circulație pentru a permite dumpingul uh, în acest domeniu al muncii. Deci, nu mobilitatea trebuie sporită, ci uh, dumpingul trebuie scăzut. Apoi trebuie asigurat un rol mai clar partenerilor sociali. Ei n-ar trebui să aibă doar un rol consultativ, ei sunt și foarte activi în multe state membre și ar trebui să joace un rol decisiv în cadrul noi agenții. Și apoi, va trebui să ne asigurăm că se oferă rolul corect, rolul potrivit sistemului de asigurări sociale. Aici diferențele sunt foarte mari între statele membre. În anumite state membre participă sindicatele, în alte me state membre lucrurile sunt organizate altfel. Important e să nu distrugem ce funcționează deja bine la nivel național, ci să susținem lucrurile care merg bine și să le adăugăm uh, o plusvaloare. Apoi nu trebuie deturnate resurse la nivel național, de exemplu în ceea ce privește Consiliul. Adică să nu, să nu facem cumva să luăm resurse umane de la structurile care funcționează bine deja ca să le determinăm să lucreze în această nouă agenție. Nu așa trebuie procedat. Suntem gata să vedem împreună cum putem să îmbunătățim textul, cum putem aduce o plus valoare reală pentru a întări inclusiv rolul partenerilor sociali. Mulțumesc! Thank you. Uh, Mulțumesc! Este cineva care vrea să vorbească în numele verzilor? Nu. Atunci ajungem la FDD. Intervine cineva pentru acest grup? Nu, se pare că nu. De la ENF? Nu. Mulțumesc. Atunci, doamna Șodrova, care a cerut cuvântul. Pani předsedkyně, eh, já bych chtěla eh, připojit k těm, kteří Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă raliez celor care au unele îndoieli față de această nouă autoritate. Nu este o agenție, este o autoritate. Trebuie deci să ne întrebăm ce vrem. Un organism cu competențe puternice sau vrem o agenție mai degrabă cu un rol de coordonare. Înțeleg că avem nevoie de o, un oficiu, care, un fel de agenție care să ajute, care să ajute la aplicarea dreptului, dar și la controlul aplicării. Acesta este elementul esențial. Nu cred că trebuie să Um, avem mai mulți funcționari pentru ca și sper ca autoritatea uh, să lucreze eficient și să uh, respectăm principiul subsidiarității. Cred de asemenea că sediul acestei autorități, așa cum ne-am asumat angajamentul, va fi într-un nou stat membru. De asemenea, vorbiți despre agenții, dar nu este o adevărată agenție. Să fim atenți la asta. Multe activități ale aceste, acestei uh, noi autorități ar urma să fie plătite. Aș vrea să aud de la comisie cum ar urma să se facă asta companiile vor primi informațiile gratuit sau nu. Eu mă aștept că atunci când o întreprindere se adresează uh, companiei sau dacă un lucrător se adresează, uh, se adresează autorității, uh, deci eu mă aștept ca informațiile să fie gratuite. Pentru mine este cât se poate de important. De asemenea, aș vrea să fac apel la, pentru consolidarea competențelor statelor membre. Ce vreau să spun? Fiecare stat membru trebuie să aibă dreptul uh, să fie reprezentat în toate organismele acestei noi agenții. Fiecare stat membru trebuie să aibă dreptul să-și aleagă reprezentanți în această uh, autoritate. Mulțumesc. Domnul Didier. Vă mulțumesc mult. Știm că trebuie să ținem cont de această mașinărie gigantească în care este Uniunea Europeană și înainte să creăm o nouă structură, această autoritate, trebuie să ne punem problema uh, pe care, problema reacției cetățenilor care o să se întrebe cu privire la utilitatea, necesitatea de a avea o astfel de structură nouă. Oare Uniunea Europeană nu încearcă să înlocuiască statele membre? Ce competențe va avea aceasta? Poate vor fi prea mari. Eu cred că aceste întrebări sunt legitime și că avem uh, datoria de a înlătura orice ambiguitate. Însă, cred că acest lucru deja s-a făcut și uh, Europa Socială chiar are nevoie de o uh, autoritate adevărată care să lupte împotriva fraudei sociale, împotriva concurenței neloiale, împotriva tuturor nedreptăților care vin dată cu mobilitatea. Iar această autoritate, după părerea mea, trebuie să aibă ca vocație protecția drepturilor uh, lucrătorilor europeni, astfel încât să existe o echitate mai mare. Deci trebuie să-i acordăm și mijloace, uh, pentru că această uh, autoritate ar trebui să aibă legitimitate în funcțiile sale. Și uh, credem că Parlamentul European trebuie să fie foarte prezent în procesul de decizie cu experți în Consiliul de Administrație, de exemplu, și trebuie să existe și un, un buget suficient de ambițios. Bineînțeles că acest lucru să nu se facă în uh, defavoarea altor uh, politici sociale și cu condiția ca această autoritate să nu se transforme într-o Uh, mașinărie, într-o întreagă uzină. Și, de asemenea, trebuie să aibă un rol operațional, dar să aibă un cadru limitat de acțiune, adică să respecte competențele statelor membre. Și aș dori să um, um, aduc toată aprecierea mea domnului Lenars, care um, a reflectat foarte mult la acest subiect. Um, și cred că a găsit sau este pe cale să găsească un echilibru potrivit între respectarea statelor membre și uh, datoria um, Uniunii Europene de a proteja lucrătorii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cave Chambon! Mulțumesc, doamnă președinte! Câteva cuvinte pe scurt, pentru că deja Doamna raportor Harking a vorbit în numele ALDE și suntem perfect de acord cu cele exprimate de noi. Vreau să mă refer un pic la ce a spus Adinauri uh, antevorbitorul. Sunt perfect, uh, sunt de acord cu ea în proporție de 80%. Nu trebuie să punem problema uh, Uh, dezbaterii cu privire la um, existența acestei autorități care um, ar submina um, competențele statelor membre, pentru că atunci uh, ne punem aceeași urmă și în ceea ce privește BCE sau Agenția Spațială uh, sau oricare altă agenție. Nu e vorba aici de puterile statelor membre, ci E vorba de faptul că trebuie să recunoaștem că piața muncii din fiecare stat membru de secole, din diferite um, motive, uh, Uh, piețele arată diferit și așa o să fie multă vreme de acum înainte, ca să nu zic întotdeauna. Nu putem să omogenizăm astfel de structuri uh, um, instituționale care și-au demonstrat uh, până la urmă uh, continuitatea dar, pe de altă parte, avem o piață unică, cu o mobilitate foarte mare și o serie de probleme uh, fundamentale transversale care sunt legate de drepturile minime, faimosul uh, soclu uh, social pentru lucrători. Și avem așadar niște norme cu care mergem mult mai mult dincolo de situația națională, încercăm să creăm un fel de cadru, dar nu să reglementăm în detaliu o piață a muncii naționale. De aceea, avem nevoie de o viziune europeană care să țină cont de economiile de scală și care să poată uh, să acorde orientare astfel încât uh, normele europene să fie respectate pentru că sunt și ele legitime ca și celelalte. Și important este nu să ne facem neapărat un concept perfect, că ne-am preface că suntem Dumnezei atunci, ci noi vrem să uh, creăm un instrument util pentru lucrători, pentru cetățeni, pentru companii uh, și, bineînțeles, pe parcurs acest instrument se va perfecționa și uh, se va justifica, își va justifica uh, nevoia de cadru european prin uh, avantajele pe care o să le aducă, mai ales în ceea ce privește marile drepturi transversale. Bun, dar în ace- acestea fiind zise, trebuie să fim foarte prudenți uh, în acordarea funcțiilor uh, la care ne așteptăm din partea acestei autorități și nu să-i acordăm aceleași competențe care acum sunt acoperite de alte agenții. Pentru că m-am auzit că aceasta trebuie să facă studii. Păi cum? Avem tot felul de uh, autorități, CDFOP, Eurofound, OSHA. Aceasta nu este încă o agenție. Bun, să le coordoneze, foarte bine, asta ar putea să fie ideal. Însă să nu îi permitem pentru că ne tot punem problema resurselor, mai ales financiare, să nu permitem o suprapunere a sarcinilor, să ne, să ne axăm pe ceea ce este necesar. Mulțumesc! Thank you. Uh, I don't think that anyone... Mulțumesc! Nu mai văd pe altcineva care să dorească să intervină. Nu mai vrea nimeni să ia cuvântul. Bun. Poate ce de la Comisie, ce Ocupare, vrea să intervină? Thank you, uh, Mrs. Chair. My name is Denis Jean. Mulțumesc, mă numesc Denis Janton, sunt de la DG Ocupare. Foarte pe scurt, vreau să spun trei lucruri. În primul rând, multe mulțumiri că ne-ați chemat astăzi aici și că avem această discuție. Domnul raportor a spus că de la bun început uh, Comisia a propus un calendar foarte ambițios. Văd că îl urmați și vă mulțumim pentru asta. Știu că termenele sunt foarte strânse, știu că e o muncă foarte intensă în spatele uh, Um, acestor discuții, așa că încă vă mulțumesc. Și vreau să vă mulțumesc și pentru sprijinul ferm pe care l-ați um, exprimat în raportul dumneavoastră. Bineînțeles că sunt uh, diferențe între abordările noastre. Um, o să discutăm de data ce aveți un mandat clar și, bineînțeles, așteptăm cu interes uh, aceste discuții și închei uh, spunând că v-am ascultat am citit raportul, am observat unde sunt diferențele, suntem conștienți că trebuie să furnizăm informații suplimentare cu privire la câteva dintre propunerile noastre, de exemplu prima sarcină pe care o propunem pentru autoritate, aceea de informare și uh, um, sarcina cu numărul 7, uh, cea de facilitare uh, în cazul unor perturbări ale piețelor muncii și aici avem o abordare diferită. Avem uh, am ascultat comentariile noastre cu privire la plus valoare, denumire uh, uh, și cu uzina aceasta de care vorbeați, uh, relația cu platforma de rezolvare a mm, muncii nedeclarate și ultimul meu comentariu este acela de a spune că este vorba de un pachet aici um, care își propune mm, o mai bună aplicare a normelor în vigoare și această autoritate s-ar ocupa de partea de informare și ar ajuta și statele membre la acest capitol și această parte se referă practic la prevenție. Din nou, multe mulțumiri, bineînțeles, ă, suntem ă, perfect deschiși să discutăm ă, în continuare cu dumneavoastră, cu raportorul și raportorii din umbră, bineînțeles, și păstrăm legătura. Mulțumesc! Thank you. The timetable is as follows. Deadline... Calendarul este următorul. Termenul de depunere a amendamentelor 17 iulie, adică mâine, nu, săptămâna viitoare, a, 17 iulie, da, spune doamna președinte, la ora prânzului. Apoi uh, examinarea amendamentelor 29-30 august, votul uh, în comisia noastră 18 octombrie și o să primim și o dată pentru discuțiile din plenară. Domnule Lenarț, mai vreți să adăugați ceva? Dacă propuneți să schimbați termenul să fie mâine, eu pot să fiu de acord, nu e nicio problemă. Dacă ceilalți colegi sunt de acord, nu, e în regulă. Asta aș fi vrut eu, să fie așa o... să ne luăm o piatră de pe inimă înainte de vacanța de vară, dar nu așa stau lucrurile. Bun, atunci Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Este vorba de protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Raportor este domnul Silichiotis, pe care îl înlocuiește doamna Cari. Am să-i dau cuvântul doamnei Cari. Mulțumesc! Vreau să încep prin a vă prezenta scuzele colegului Silichiotis, care nu poate fi astăzi uh, de față și care m-a rugat să vă împărtășesc câteva observații. Și vrem să începem prin a sublinia că grupul nostru urmărește cu mare atenție aceste discuții pentru că este unul dintre subiectele care ne preocupă foarte mult. Este important să vedem ce facem în ceea ce privește persoanele acestea care denunță încălcările. Noi considerăm că este o bază bună de lucru. Sigur, sunt o serie de subiecte pe care am încercat să le uh, prezentăm în proiectul de aviz și în același timp am încercat să um, preluăm cât se poate de puține uh, amendamente pentru a ține cont de uh, punctul nostru de vedere și am să încep cu principalele aspecte. În primul rând, necesitatea de a garanta anonimatul acestor denunțători pute, trebuie să poată uh, să-și păstreze um, anonimatul. Apoi trebuie extins domeniul de aplicare al directivei pentru a putea să uh, țină cont de ceea ce se întâmplă de către guverne, să se aplice și angajaților uh, autorităților publice, adică și funcționarii să poată să fie acoperiți. Apoi dorim să avem un nivel de protecție ridicat la nivelul Uniunii Europene. Raportorul um, ține partea organizațiilor care permit protecția uh, denunțătorilor și în aceste situații. Apoi considerăm că trebuie să avem o procedură orizontală pentru acești denunțători. Adică aceștia să poată să anunțe la nivel intern compania, dar să se aplice și în instituțiile publice. Să nu facă denunțarea doar după. Apoi, încă o chestiune de domeniu de aplicare, a, trebuie să acopere directiva toate aspectele legate de interesul public, legislația cu privire la a, um, locul de muncă, la condițiile de muncă care ne preocupă aici, dar și o serie de um, strategii care sunt legate de interesul public care ar putea să fie prejudiciat încă un lucru, denunțătorii nu trebuie să fie neapărat angajați direct ai uh, unei companii sau unei instituții publice, instituții publice. Poate să fie vorba și de o persoană care este interesată de situație din alte motive. Cât despre anexe, grupul nostru va propune serie de amendamente pentru că noi considerăm că trebuie să fim uh, atenți, să, nu, să evităm uh, niște complicații, să nu fie prea complicate lucrurile pentru denunțători. De asemenea, noi uh, considerăm că aici e nevoie să includem o serie de aspecte, așteptăm cu interes propunerile dumneavoastră, ideile pentru lansarea dezbaterii și sperăm să avem un aviz excelent uh, pe care să-l dăm Comisiei Jurii. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum David Casa este unul dintre uh, raportorii din urmă. înlocuiește cineva? Nu? Atunci, uh, următorul raportor din umbră, domnul Dece. Um, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Fie că vorbim de Panama Papers sau de Lux, Lux, Lux Leaks, mă scuzați, este clar că este necesară o prevedere privind uh, avertizorii de integritate. Uh, propunerea se referă la, la avertizori în domeniul privat și public și prevede sisteme interne și externe de raportare. Este clar că partenerii sociali trebuie incluși la crearea acestor sisteme de raportare. Și cred că acest lucru nu este suficient de bine prevăzut în uh, document. Propunerea de directivă prevede o, un drept de a depune plângere uh, în uh, cazul unor încălcări ale dreptului european. Trebuie să vedem mai îndeaproape despre ce e vorba. Lipsesc uh, în totalitate prevederile privind încălcările drepturilor lucrătorilor, deci dreptului muncii, și dacă rămâne așa, pentru noi este inacceptabil. În plus, temeiul juridic se bazează numai pe consolidarea pieței unice și pentru mine, pentru mine asta și, a, și asta este prea puțin. Se poate ajunge la situații în care un angajator uh, raportează că nu sunt respectate um, uh, drepturile de protecție a animalelor, dar nu poate raporta că ar fi încălcate drepturile sale um, trebuie să ne asigurăm că sunt incluse și astfel de cazuri. Cred că vă dați seama că mai este mult uh, spațiu de îmbunătățiri și, bineînțeles, um, sunt uh, convins, convins că vom uh, coopera foarte bine între raportor și raportor din umbră pentru a atinge asta. Mulțumesc, domnul Hoci, din partea ECR. Dziękuję bardzo.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 este clar că toate aceste cazuri ne arată că avem nevoie de uh, um, avertizor, mai ales într-o uh, uh, perioadă în care se globalizează și lăcomia. Avem nevoie de cu atât mai mult uh, de aceste persoane care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Asta în beneficiul întregii societăți și cred că avem nevoie de măsuri la nivel european pentru uh, protecția acestor persoane. Câteva observații din partea mea privind această directivă și unele reticențe. La articolul 1, unde se vorbește, unde este limitată protecția numai la anumite domenii. Noi vom propune ca aceste domenii să fie extinse mai ales când vine vorba de uh, acte de tortură, de exemplu, la articolul 4. se spune că sunt incluse instituțiile publice, de exemplu, autorită um, autoritățile locale în localități de peste 10.000 de locuitori, dar nu trebuie să excludem um, autorități locale mai mici. Și acestea pot uh, deține sau controla mari resurse um, și există și aici, poate exista tentația de a um, nu face lucrurile corecte. La articolul 13 se spune că o persoană beneficiază de protecție um, când raport, raportând la nivel extern, numai dacă a epuizat uh, căile uh, interne de raportare. Când vine vorba de concurență, de exemplu, și două întreprinderi uh, uh, se vorbesc și ajung la un acord, atunci uh, calea internă nu va ajunge la niciun rezultat. Și a raporta la nivel intern poate constitui un risc pentru persoana uh, ce o face. Uh, din punctul meu de vedere, aș vrea să adaug de asemenea că Polonia va sprijini aceast, acest uh, proiect de document Cred că în țara noastră va fi o problemă să creăm un astfel de program pentru protecția avertizorilor, pentru că avem uh, experiențe negative cu inf- așa numiți informatori mm, care uh, pe vremea uh, comunismului contribuiau la neîncrederea um, sau la lipsa de încredere în toată lumea. Deci um, Cred că întâi trebuie informată societatea referitor la rolul uh, unui uh, astfel de, uh, de avertizor. Pentru că lucrurile sunt văzute altfel uh, în Polonia. Imediat uh, ne gândim la vremurile comuniste, uh, când nu puteai nici măcar acasă să vorbești, să, mm, să te exprimi, uh, să-ți exprimi opiniile, pentru că uh, se zicea că și pereții au urechi. În Polonia avem o lege de protecție a avertizorilor, dar pot să vă spun că este un subiect delicat pentru polonezi. În orice caz, sprijinim directiva. Mulțumesc! Thank you. Interesting. Vă mulțumesc, foarte interesant. Doamna Iana Ton. Vă mulțumesc. Cred că Uh, sunteți singura președintă care știe cum să-mi pronunțe corect în numele, și anume Ton, nu Tun. Vreau și eu să-i mulțumesc uh, raportorului, dar n-aș putea spune că sunt de acord cu antevorbitorii. Experiențele personale diferă. Eu am fost născută în uh, Uniunea Sovietică și antevorbitorul uh, s-a referit la regimul comunist, era un regim unde se încuraja denunțarea. Vă rog să nu credeți că denunțurile acestea erau uh, indiferente, uh, adică nu țineau cont de motivele politice. Și în Uniunea Sovietică exista corupție, dar pot să existe uh, Uh, pericole, pentru că viața normală a unei comunități se bazează pe încredere reciprocă. Relațiile dintre cetățenii europeni, instituțiile uh, europene și entitățile juridice trebuie să se bazeze și ele pe încredere. Și de asemenea sunt și eu sigură că există situații când denunțarea este necesară. Multe sunt acestea, dar trebuie să încurajăm acest instrument atunci când uh, avem o încredere mm, mm, și când există motive întemeiate. Nu pot să um, susțin extinderea domeniului de aplicare a directivei la încălcări ale dreptului muncii. Există inspectorate ale muncii în acest sens. Și apoi nici anonimitatul nu trebuie să se asigure. Uh, pentru că denunțările anonime sunt ineficiente și imorale. Un denunțător trebuie mereu să-și uh, prezinte numele în fața autorității unde face denunțul. Da, înțeleg um, dispoziții de protecție a datelor, dar nu anonimat. Acest lucru era interzis chiar și în Uniunea Sovietică. Nu compar cele două uniuni, dar vă povestesc despre experiența pe care am avut-o eu, la ce am asistat eu. Trebuie să uh, plecăm de la ideea că denunțările pot să fie întemeiate sau nu. Să acordăm o protecție bona fide oricum, dar este foarte greu să uh, distrugi buna reputație a unei uh, companii peste noapte cu un singur scandal. Așa că sprijin poziția comisiei care uh, prevede o procedură în care să se stabilească întâi la nivel intern încălcarea. Compania ar trebui să aibă întâi ocazia să verifice raportul și să remedieze problema eventual. De asemenea, Um, s-ar putea să se ajungă la situații în care un uh, um, organism extern uh, regrupează nemulțumirile lucrătorilor și trebuie să ne asigurăm că structurile care se creează nu se suprapun cu organisme existente. Curtea de conturi sau Comisia pentru Petiții a Parlamentului European, care primește și aceasta uh, raportările încălcării dreptului Uniunii Europene. Și în sfârșit, dacă tot facem asta din Europeană, poate că ar trebui să ne gândim și la o extindere uh, a unor bune practici, care nu trebuie să inventăm acum lucrurile, trebuie să ne gândim și la statele cu care avem uh, acorduri de asociere. Dacă tot vorbim despre Uniunea Europeană și despre uh, Uh, banii contribuabililor, atunci ar trebui să obligăm și partenerii noștri care primesc uh, sume însemnate la noi să facă la fel. Și trebuie să găsim o, un echilibru între nevoia de a apăra interesele Uniunii și uh, interesele părților uh, implicate. Mulțumesc! Jean Lambert, would you like to take... Mulțumesc! Jean Lambert, uh, doriți să interveniți? Yeah, thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte! și mulțumesc uh, raportorului care ne-a dat o bună bază. Aș vrea să ascult și perspectiva altor uh, membri în ceea ce privește diferitele experiențe existente și modul în care această măsură importantă trebuie să fie introdusă și explicată. trebuie să vedem ce interese încercăm să protejăm. Au fost date exemple de cazuri recente, LuxLeaks, Panama Papers, Cambridge Analytica. Cu toții suntem de acord că toate aceste uh, dezvăluiri au fost în interesul public și au uh, ridicat uh, întrebări fundamentale referitor la modul în care au funcționat lucrurile. Însă, pentru noi, acest uh, act normativ este unul foarte important și ne bucurăm că se fac uh, progrese uh, și că a existat o propunere din partea Comisiei. Suntem îngrijorați de temeiul juridic. Înțelegem că există diferitele autorități existente um, ce acționează deja, dar când uh, e vorba de abuzuri sistemice, nu văd de ce aceste domenii ar trebui să fie uh, excluse. În ceea ce privește uh, raportări uh, cu rele intenții, care nu, care nu ar fi reale. Cred că statele membre au deja prevederi pentru cine și-ar dori pur și simplu să afecteze reputația unei persoane sau unei companii fără o bază um, și fără o justifica, fără, o, fără probe. Um, cred că prevederile în ceea ce privește sanc- um, evitarea reprimării ar trebui să se extindă și la persoanele din jurul denunțătorului și nu numai la uh, denunțător în sine de asemenea, trebuie ca persoana respectivă să fie informată um, și ținută la curând referitor la evoluția uh, dosarului său. Deci să nu raporteze și apoi să nu știe ce se întâmplă cu asta. Unele elemente um, ce țin de mărimea autorității și așa mai departe, um, cred că au fost justificate și le vom analiza îndeaproape. Mulțumesc! Thank you. I cannot see that uh, there is some... Mulțumesc. Nu văd pe nimeni de la EFDD, ENF. Nu este nimeni nici de la ENF. Mr. Hodge, uh, please take... Domnule Hodge, vă rog, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi pani Tom. Mulțumesc. Aș dori să mă refer la cele spuse de doamna Tom. Sunt de acord cu ea. Trebuie să fim uh, foarte atenți. Trebuie să fim atenți și să acționăm în mod inteligent, să uh, căutăm un echilibru. Avem nevoie de prevederi uh, care să descurajeze Uh, divulga, mm, publicarea de informații false. Bineînțeles că e vorba și de reputație, de reguli. Întotdeauna subliniem că persoana la care se referă informațiile divulgate trebuie să aibă dreptul um, la replică sau de a face apel în instanță. Protecția trebuie să depindă de veridicitatea informației oferite. Nu se poate ca oricine care uh, exprimă o opinie cât se poate de absurdă să fie văzut imediat ca, ca avertizor. Asta ar duce la procese prelungite în instanță și să mai și protejăm aceste persoane. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Tom. Trebuie să fim precauți, dar cred că în uh, discuție putem uh, rezolva aceste lucruri. Mulțumesc pentru contribuții. Termenul pentru amendamente este 18 iulie la prânz. Discutarea amendamentelor va avea loc pe 29-30 august, votul la comisie la Ample pe 24 septembrie și vot la jurii pe 10 octombrie. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2019, toate secțiunile. O scurtă introducere din partea mea în calitate de președintă. Pe 19 iulie ne-am adoptat avizul uh, privind mandatul pentru trialog, am oferit orientările pentru echipa de negociere a Comisiei de Buget. În proiectul meu de aviz am repetat și am specificat prioritățile Comisiei de Ocupare. Liniile bugetare ce sprijină dialogul social și măsurile pentru partenerii sociali sunt esențiale când vine vorba de consolidarea participării partenerilor sociali, de exemplu în semestrul european, și implementarea pilonului uh, european pentru drepturi sociale. Regret uh, scăderea uh, propusă de comisie în ceea ce privește creditele de uh, plată în domeniul uh, relațiilor industriale și dialogului social. Este foarte probabil ca comisia noastră să depună amendamente pentru a crește uh, creditele de plată prevăzute. În ceea ce privește liniile de ocupare și incluziune socială, aș insista să se găsească un echilibru între um, creditele de plată și de angajament pentru a permite acestor politici să își, uh, ducă la, să își atingă potențialul. plâng scăderea um, sumelor propuse de comisie pentru 2019 față de uh, sumele prevăzute în 2018. Vom rămâne vigilenți um, și vom monitoriza poziția Consiliului și ne vom asigura că liniile bugetare ce țin de competențele noastre nu vor fi reduse. În ceea ce privește autoritatea europeană a muncii, pe care am discutat-o mai devreme, împreună cu colegii de la buget, uh, noile împreună cu colegii de la buget suntem de acord, noile uh, organisme trebuie create cu uh, mijloace noi, fără să se uh, taie fonduri de la alte agenții. Acestea fiind spuse, aștept intervențiile raportorilor din umbră. Îl văd pe domnul Didier. Uh, am să îi dau cuvântul imediat. Et raporteur Euh, puisque nous arrivons Mulțumesc, doamnă președinte. Ajungem la o nouă etapă a acestui raport cu amendamentele. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și echipei dumneavoastră. Am uh, avut uh, discuții foarte constructive. Acum câteva ore chiar am avut o reuniune a raportorilor din umbră. Cooperăm în uh, strânsă colaborare și facem uh, progrese Grupul PP a dorit să pună accentul pe unele elemente pe care le eh, considerăm ca fiind elemente cheie și le regăsim în raportul adoptat de comisia noastră pe 19 iunie. Întâi, reducer, um, respingerea orice, oricărui, oricărui linii bugetare în domeniul ocupării și afacerilor sociale. Prioritatea acordată combaterii șomajului în rândul tinerilor, șomajului pe termen lung, eh, excluziunii și sărăciei. Um, o politică, o alocare a fondurilor mai eficace pentru ca această politică să își uh, ducă la bun sfârșit uh, potențialul și o inițiativă de ocupare pentru tineri um, ale a cărei finanțare trebuie să fie menținută în 2019 la același nivel ca în 2018, 350 de milioane de euro. Credem însă că mai există câteva elemente ce pot fi ameliorate. În primul rând, cred că merită să uh, recunoaștem creșterea propusă de comisie, chiar dacă modestă, în rubrica uh, econom- um, coeziunii economice, sociale și teritoriale. Asta corespunde cu ceea ce uh, este activitatea noastră în această comisie. În al doilea rând, regret um, diminuarea uh, banii um, finanțării pentru programul EURES pentru, cu 27,5%, precum și programul pentru macrofinanță și uh, antreprenoriat cu 23%. Ne opunem unei astfel de uh, reduceri a finanțării și sperăm că asta va putea uh, figura, va putea apărea în text uh, în urma depunerii amendamentelor. Aceste uh, finanțările pentru întreprinderile sociale și nu mai trebuie să rămână cel puțin la fel ca în 2018. Apoi, în ceea ce privește proiectele pilot, regret că preevaluarea din partea comisiei a unor proiecte pilot nu s-a efectuat în direcția potrivită. Mă gândesc, de exemplu, la proiectul pilot al colegei Clun privind uh, cancerul uh, cu metastaze și uh, um, lipsa de cercetare în acest domeniu, um, am senzația că evaluarea comisiei nu a fost la înălțimea eforturilor făcute de um, colega noastră, vom cere o nouă evaluare, chiar dacă știm că șansele să se schimbe ceva sunt minime. Iar apoi, nu pot decât să fac apel la autoritatea bugetară să includă uh, pe proiectele pilot care au primit nota A și B în bugetul 2018. Mi-aș dori ca Comisia să le pună în aplicare cât se poate de repede, pentru că aceste proiecte pilot pot lansa politici inovante în domeniul ocupării, incluziunii sociale. Este important să uh, facem progrese cât se poate de repede în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Am să-i dau cuvântul doamnei Ungherius de la SND. Mulțumesc! Intervin în numele raportorului nostru, Sergio Prieto. Bineînțeles, sprijinim uh, proiectul uh, de aviz al uh, președintei noastre, Marita. Sunt incluse prioritățile principale în text, însă ne cunoașteți, încercăm întotdeauna să completăm um, un aviz. În general, pilonul drepturilor sociale, obiectivele 2020 și obiectivele de dezvoltare durabilă, sunt uh, bune ca principii de uh, ghidare pentru bugetul pentru 2019. Problema noastră este însă că Consiliul, de deci statele membre, adaugă priorități suplimentare la nivelul Uniunii Europene și în același timp, dintr-un în același timp, egoismul orb al statelor membre nu permite alocarea fondurilor adecvate pentru politicile UE. Și din punctul nostru de vedere, asta uh, nu permite Uniunii Europene să se ridice la înălțimea așteptărilor. Combinația celor două abordări irresponsabile riscă să um, crească dezamăgirea, neîncrederea față de Uniunea Europeană. Din punctul nostru de vedere, în domeniul social și ocupă, al ocupării, trebuie să creăm sinergii. Asta ne va permite să reducem diferențele sociale și inegalitățile care au fost prezentate în astăzi, mai devreme, în prezentarea Comisiei. Acestea sunt văzute ca fiind cea mai mare problemă în Uniunea Europeană. Reducerea programării bugetare pentru ocupare și afaceri sociale și incluziune, bineînțeles că va, după cum spuneam, va crea mai, mai, mai multe probleme, iar uh, inegalitatea este văzută ca cea mai mare problemă în momentul de față. Patru programe. Întâi, garanția pentru tineri. În mandatul pentru buget, datorită presiunii noastre, Parlamentul solicită finanțare adecvată pentru instrumente fundamentale dedicate viitorului tinerilor, fie că ei vin din zone rurale sau urbane. Deci, garanția pentru tineri este un program uh, bine uh, țintit uh, pentru o problemă uh, specifică pe care sperăm că este temporară. Însă trebuie să vedem cum vizăm inegalitățile pe termen lung, deci să alocăm fondurile pentru investiții sociale pe termen lung. Apoi, garanția pentru copii. Aici insistăm ca copiii să fie o prioritate și uh, insistăm să investim întâi în ei. Dacă nu se uh, combate sărăcia în rândul copiilor prin acțiuni politice decisive, riscăm să excludem o bună parte din generația viitoare. Europa trebuie să își asume angajamentul promovării șanselor egale pentru generațiile viitoare și să creeze mecanisme pentru a se asigura că toate persoanele vor avea mijloacele uh, de a prospera și de a avea un uh, de a avea succes și de a deveni membri responsabili ai societății. Toate aceste, acestea se pot face reducând sărăcia în rândul copiilor mai ales, iar asta se obține prin implementarea unor măsuri de stabilizare pe socială pe termen lung. Garanția pentru copii trebuie văzută ca o investiție în stabilitatea și prosperitatea Uniunii Europene, necesară pentru a menține potențialul de creștere al Uniunii Europene. Încă un element, dialogul social. Nu putem să continuăm să vorbim despre locuri de muncă de calitate și despre creșteri salariale fără să ne concentrăm asupra consolidării organizațiilor de lucrători pentru că aceste organizații sunt elemente cheie în atingerea unor locuri de muncă bune cu o bună remunerație. Și apoi uh, uh, Corpul European de Solidaritate. Insistăm ca noile inițiative să nu fie finanțate din banii unor programe existente și care au performanțe bune. Nu suntem de acord cu rezultatul acestei proceduri de trialog. Nu există claritate privind sursele de finanțare pentru această inițiativă. Trebuie, deci, uh, să spunem lucrurilor pe nume în avizul nostru pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult! Am să-i dau cuvântul doamnei Trebesius în numele ECR. Mulțumesc. Bugetul general al Uniunii Europene pentru 2019 166 de miliarde de euro uh, credite de plată, cu o, deci o creștere de 3%. Sunt o grămadă de bani. Și având în vedere Brexitul și eventuale conflicte com- comerciale, bugetul este unul generos. UE vede acest buget ca un uh, buget de investiții și așa este și folosit. Uh, la nivel fundamental, ideea nu este rea. Însă există și probleme. Bugetul trebuie să aibă ca obiectiv uh, rezolvarea sistemului EU, european prin transfer. Nici măcar nu e vorba de a transmi, transfera banii în regiunea potrivită. Este vorba deci nu e vorba numai de o bună utilizare a banilor, ci de un transfer de fonduri către regiunile potrivite. Însă aici nu există suficiente controle a modului în care se folosesc banii. De multe ori, mai degrabă, important este să fie cheltuiți banii, dar nu asta este abordarea potrivită. Avem nevoie de mai mult control, de mai multă responsabilitate și de mai multă disciplină bugetară. Uniunea Europeană încearcă să Um, um, acționeze în domeniul industrial după modelul francez, dar acest model nu s-a dovedit. Uh, Uniunea Europeană și statele membre ar uh, face bine să opună mai puțină birocrație și reglementări uh, puterilor pieței. Cred că asta ar ajuta întreprinderile. Ar fi o posibilitate pentru IMM-uri și pentru industrie să creeze noi locuri de muncă, pentru că nu politica creează locuri de muncă. În continuare, piețele o fac pilonul drepturilor sociale. Este o declarație de intenție politică, nimic mai mult. Nu este o lege, însă de multe ori se uh, face, se, se vorbește despre acest pilon ca și când ar fi uh, legislație. Se folosește ca bază pentru a solicita sume enorme de bani și ca să nu fac numai, ca să nu uh, mă rezum la a mă plânge, Uh, aș vrea să menționez și un element pozitiv, uh, proteja, uh, faptul că se oferă mai multe fonduri pentru protejarea frontierelor, dar și pentru refugiații ce fug de război în Turcia. Deci toate acestea mi se par pozitive. Situația actuală este încă bună, ar putea să, am putea să ne confruntăm și cu situații mai rele Trebuie să vedem cum folosim banii. Verificarea, controlul programelor sunt esențiale. S-a vorbit despre inițiativa pentru tineri. De patru ani de zile eu spun că rezultatele inițiativei pentru tineri trebuie să fie controlate, să verificăm dacă banii au fost cheltuiți în mod corect. Și s-a respins acest lucru în această comisie. Trebuie să verificăm dacă banii sunt uh, folosiți în mod corect, pentru că sunt banii contribuabililor europeni. Trebuie să fim uh, atenți la utilizarea lor. Obiectivul convergenței va fi greu de atins. Conver- convergența în zona euro în general este în scădere și nu ajută la nimic să folosim mai mulți bani, mai puțin controlat uh, deci și să trimitem bani în regiunile slabe. Vom uh, încerca să facem trebuie să ne pregătim pentru uh, câteva modificări în acest aviz. Voi încerca să uh, sprijin raportoarea în acest sens. Mulțumesc! Thank you. Then I'll give the floor to Lambert. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei Jean Lambert. Mulțumesc aș dori să mă refer în sprijinul acestei propuneri, referindu-mă la câteva chestiuni legate de inițiativa privind ocuparea rândurile tinerilor. Pentru noi e un lucru foarte important. În raport se spune practic că dacă dorim să uh, atingem obiectivele propuse, avem nevoie de mai multe resurse, însă trebuie ca aceste resurse să fie atent monitorizate pentru a ne asigura că banii sunt corect cheltuiți. O să mai revenim mereu asupra acestei chestiuni, dar e evident până de, deja că statele membre sunt uh, foarte reticente să meargă în direcția asta, mi se pare mie, ori e un lucru pe care eu îl consider important și încă un lucru important. În momentul de față e important să nu facem niciun pas înapoi de la uh, cheltuielile din domeniul social, pentru că sunt importante, sunt necesare, dacă statele membre doresc să cheltuiască mai mult pe altceva, ar trebui să-și schimbe atitudinea față de buget în general, pentru că ni se tot cere să facem mai mult cu mai puțin. Dar această abordare își are limitele ei. Deci, la inițiativa privind ocuparea în rândurile tinerilor, pentru a ne putea atinge obiectivele, e nevoie de resurse sporite. O să depun amendamente în acest sens. Mulțumesc! Thank you. Just to remind you. Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este mâine, 12 iulie, la orele 16. Votul va avea loc pe 29 august dimineața în comisie, iar termenul pentru depunerea amendamentelor uh, cu caracter bugetar se este în funcție de ce le stabilește fiecare uh, comisie implicată și în funcție de fiecare membru și de participarea sa. Apoi, pe 6 septembrie, se va vota în uh, plen, va trebui să stabilim dacă redistribuim banii existenți în buget sau dacă venim cu o finanțare proaspătă. Nu suntem foarte mulți în sală, dar dezbaterea chiar dacă a fost scurtă, a fost importantă. Și acum ne mai rămâne punctul 12. Nu, Lăsăm deoparte punctul 12 și trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, rolul participării financiare a angajaților la crearea de locuri de muncă și reactivarea persoanelor șomere și dau cuvântul doamnei Renate Weber. Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, cred că vă aduceți aminte că în primul, cu ocazia primului schimb de opinii s-au exprimat opinii asemănătoare de către toate grupurile politice în sprijinul acestui raport. Au fost 111 amendamente depuse și din acestea au rezultat deja 26 de propuneri de compromis. Ieri s-a desfășurat o reuniune la nivelul personalului și Multe lucruri au făcut obiectul unui acord în cursul acestei reuniuni. Avem prevăzută pentru 28 august și o reuniune a raportorilor din umbră, când vom discuta și despre amendamentele de compromis. După cum spuneam de la bun început, Ideea este nu să avem legislație la nivel european în legătură cu acest aspect al participării financiare a angajaților, ci să învățăm din bunele practici existente în diferite state membre, accentul fiind pus pe orientări, schimb de experiență și, desigur, pe un lucru care trebuie să rămână în atenția noastră, probabil elementul cel mai important în acest context, și anume ca angajații să fie formați în așa fel încât să înțeleagă ce înseamnă de fapt această participare financiară a lor. Sigur că nu putem să negăm faptul că această participare financiară presupune și riscuri. Prin urmare, este cât se poate de firesc ca oamenii să înțeleagă de plin și avantajele și dezavantajele posibile ale participării lor. Și asta se poate face de către întreprinderile însele, dar cred că ar trebui să avem în vedere și o obligativitate a statelor membre de a le explica oamenilor în mod adecvat toate aceste lucruri. Sigur, după cum am mai arătat, nu se poate accepta niciun fel de discriminare, trebuie să fie permisă participarea oricărui angajat și încă un element important se leagă de volumul de informație care poate fi pus la dispoziția tuturor și la ce moment. Câte informații se pot oferi? E o chestiune foarte delicată aceasta. De exemplu, dacă vrei să listezi la bursă o societate, nu poți să spui totul, să devină totul, toate informațiile respective imediat publice. Deci, de aceea trebuie găsită o modalitate de a proceda în mod adecvat, fără să lăsăm ușa deschisă unor abuzuri. Practic, cam asta voiam să vă comunic astăzi și, desigur, aștept cu interes ce vor avea de spus uh, colegii care vor contribui la această dezbatere și care au participat la raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul doamnei Iongerius, care îl înlocuiește pe domnul Emilian Pavel din partea SCD, Aveți cuvântul. Iertați-mă, e sfârșitul zilei. A, și dimineața tot așa s-a întâmplat. Cineva probabil că și-a uitat cartela de vot acolo, dar asta e altă problemă. Am participat și eu, dar m-a rugat acum Emilian Pavel să-și, să, să-mi cer scuze în numele său că nu poate participa la această dezbatere și mi-a transmi, vă transmite prin mine remarcele sale. Consideră că participarea financiară a angajaților poate prezenta avantaje și pentru angajați și pentru companiile în care sunt implicați uh, angajații la nivelul consultării, al uh, procesului decizional, în măsura în care aceste programe sunt însoțite de o formare adecvată. Cât privește avantajele, am vrea să menționăm uh, guvernanța durabilă, un dialog social constructiv, dar și alte aspecte, cum ar fi satisfacția la muncă a, a lucrătorilor, motivarea lor prin o mulțime de posibilități, sentimentul că uh, au un cuvânt de spus și participarea lor la profitabilitate și performanța mai bună a întreprinderii. Trebuie însă ca angajații să fie bine informați pentru că există și riscuri ale acestor, pe care le prezintă aceste scheme. De, există, de exemplu, există riscul de a-ți pierde toate investițiile făcute, ca și locul de muncă în cazul în care compania ar intra în faliment. Prin urmare, în cazul acesta din urmă ar fi o vorba de o dublă pierdere economică. Din punctul nostru de vedere, vrem să subliniem faptul că participarea financiară a angajaților la profit trebuie întotdeauna să fie să se facă pe lângă uh, remunerarea salarială și trebuie să aibă în vedere și drepturile la uh, prestațiile sociale. În niciun caz ea nu trebuie fie să înlocuiască, fie să diminueze cumva ori una, ori cealaltă dintre aceste două tipuri de remunerare. În orice caz, trebuie, spune domnul Emilian Pavel, ca aceste scheme să rămână voluntare, și nu trebuie să uh, afecteze niciun fel dreptul la acțiune colectivă sau la mobilitate. În concluzie, domnul Emilian Pavel spune că așteaptă cu interes să colaboreze cu doamna raportor și cu ceilalți raportori din umbră pe marginea acestui dosar. Vă mulțumim pentru munca depusă până acum și așteptăm cu interes următoarea etapă. Mulțumesc! Doamna Sander, Vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Am venit un pic în întârziere pentru că am votat în Comisia Econ și cred că dumneavoastră aveți un, un pic de avans în programul ședinței. Mulțumesc foarte mult raportoarei pentru proiectul său de raport. Este un proiect foarte bine documentat, care reprezintă o bază de lucru solidă, după părerea mea, și, în general, merge în direcția cea bună a priorităților pe care și le-a stabilit și grupul nostru în legătură cu participarea financiară a salariaților. Astăzi discutăm despre cele 111 amendamente depuse de colegii noștri. În ce mă privește, în calitate de raportor din umbră din partea grupului PPE, aș dori să vă reamintesc care sunt cele trei mesaje principale ale grupului nostru pe care îl regăsiți în cele 20 de amendamente depuse de acest grup. Mai întâi aș vrea să spun că, desigur, participarea financiară a salariaților trebuie încurajată și dezvoltată, ea constituind o modalitate prin care se poate partaja într-un mod mai echitabil valoarea în, în întreprindere. Și ea trebuie să existe, această participare, în fiecare stat membru, cu respectarea regimurilor uh, normative existente și a caracteristicilor uh, um, mediului de afaceri național. E vorba aici de un schimb de practici și trebuie să se elimine orice fel de obstacol în calea participării financiare a salariaților în întreprindere. În al doilea rând, este important ca o creștere a participării financiare a salariaților să fie însoțită și, cu, și de o mai bună informare a acestora, așa încât ei să poată evalua în deplină cunoștință de cauză care sunt riscurile și avantajele posibile ale diferitelor modalități de participare financiară pe care, la care ar dori poate să subscrie. Și, în fine, în fine, este fundamental din punctul nostru de vedere ca participarea financiară a salariaților ă, să-și mențină caracterul voluntar, opțional, iar în cazul IMM-urilor trebuie să ne asigurăm, sigur să, ca să nu existe costuri disproporționate față de posibilele avantaje pe care le-ar putea prezenta instituirea unei forme de participare financiară a salariaților. Deci să, costurile pentru IMM-uri să nu fie disproporționat de mari dacă vor să creeze o astfel de schemă. Și cu acestea îmi exprim satisfacția, bucuria că putem colabora pe marginea unui astfel de raport. Discuțiile au început printr-o dezbatere cu caracter tehnic, care și ea s-a desfășurat într-un spirit excelent și sunt convinsă că vom putea continua în același spirit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gherike, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă raportor. Participarea lucrătorilor poate fi un uh, instrument uh, care crește motivația lucrătorilor și legătura lor cu întreprinderea. E ca și când ai paria pe propria ta performanță. Poate fi baza pentru o nouă cultură antreprenorială în care lucrătorii pot să contribuie cu idei și inițiative. Poate consolida spiritul antreprenorial european și, va, și poate crea uh, căi către principiul uh, comerciantului onest. Însă pot uh, exista și uh, probleme. Nu se poate ca întreprinderile cotate uh, Uh, la bursă să își oblige managementul la participare. Trebuie ca regulile să fie și simplificate, astfel încât, până la urmă, și uh, um, IMM-urile să uh, poată uh, beneficia. Chiar uh, tocmai la fa- de, întreprinderile deținute de familii se poate acorda un nou impuls uh, motivației lucrătorilor. Dar uh, asta putem face prin uh, reducerea birocrației și asta ar aduce o um, avantaje. Să luptăm împreună pentru asta, să creăm o nouă scenă europeană a participării lucrătorilor care este în beneficiul atât al lucrătorilor cât și al întreprinderilor. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc și acum doamna Lambert, vă rog. Mulțumesc, n-am foarte multe lucruri de adăugat la cele spuse deja de colegi. Și din punctul de vedere al atmosferei de lucru în acest dosar, cred că putem să spunem că avem deja un consens în legătură cu calea de urmat și mulțumim pentru asta, doamnei raportor. Aceste scheme însă trebuie să se înțeleagă foarte bine că nu înlocuiesc în niciun fel salariul. Asta e lucru fundamental. Nu cumva, să, nici nu ar trebui cumva ca ele să ducă la o mutare a riscului de la întreprindere la angajat. La angajat. Și cred că aceste scheme sunt foarte importante, în special din punctul de vedere al menținerii forței de muncă prin implicarea ei în întreprindere. Chiar dacă poate se partajează în mai mare măsură și riscurile, Cred că prin aceste scheme ar putea, s-ar putea ca angajații să poată să se simte ei înșiși mai implicați în, în societate. Apoi trebuie să... Asta e, astea sunt chestiunile importante. Riscurile economice să nu fie mutate de la unii la ceilalți, să se mențină uh, angajații la locul de muncă. De pe de altă parte, nici să nu se creeze impresia că această schemă ar putea să reprezinte un fel de panaceu. Că să nu o lăudăm prea tare, E, desigur, un instrument interesant, poate să ducă la o menținere a forței de muncă angajate. În orice caz, mi se pare o idee interesantă și o cale posibilă de urmat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Weber, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte în încheiere. Desigur, mulțumesc foarte mult, dragi colegi, vreau să vă asigur că toate lucrurile pe care le-ați menționat, toate principiile la care v-ați referit se regăsesc deja în raport și ele sunt consolidate prin uh, proiectele de amendament de compromis. Desigur, toate aceste lucruri se fac pe bază opțională, voluntară. Desigur, aceste lucruri trebuie privite ca o completare a salariilor, beneficiile obținute de pe urma angajării acestor salariați în astfel de scheme se adaugă salariului, nu putem să-i obligăm în niciun fel și să înlocuim salariul, apoi ei trebuie informați în mod adecvat, așa încât să ne asigurăm că înțeleg și care sunt riscurile, pentru că asta e lumea afacerilor. Presupune și riscuri. Or, nu vrem să-i punem pe oameni în situația în care să le fie mai rău decât înainte. În același timp, E adevărat că există o serie întreagă de scheme la nivelul statelor membre din Uniunea Europeană Însă există și posibilitatea ca ele să nu fie folosite așa cum trebuie. Este ceva care ar putea aduce mai multă stabilitate pe piața muncii și în momentele dificile pentru întreprinderi, astfel de scheme pot veni în sprijinul întreprinderilor și, desigur, în felul acesta ar putea ajuta la menținerea locurilor de muncă ale oamenilor. Vă mulțumesc foarte mult! Aștept cu mult interes să ne revedem pe 28 august la ședința raportorilor din umbră și vă doresc o vacanță cât se poate de plăcută și odihnitoare. Mulțumesc! Votul pentru adoptare în comisie e prevăzut pe 24 septembrie, iar în plen în noiembrie. Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc tuturor. Vă reamintesc că mâine vom avea o reuniune a coordonatorilor la orele 9, până la, la ora 9 până la 10 și jumătate. After that, we will have a, a, a, an Apoi vom avea ședința ordinară a Comisiei, în care vom discuta despre Fondul Social European. Vom avea două ore la dispoziție ca să discutăm de acest subiect și sper ca măcar unii dintre dumneavoastră să poată participa la dezbatere, fiindcă e importantă și vom beneficia de o prezentare introductivă din partea doamnei Sucova de la Comisia Europeană Vom discuta despre cum să găsim banii necesari și cum trebuie ei cheltuiți, așa că vă rog să încercați să participați înainte să plecăm cu adevărat în vacanța de vară. Vă mulțumesc pentru astăzi!